jesteśmy w takim składzie, że możemy rozpocząć. Domnul, doamnelor și domnilor, cred că e suficientă lume în sală, putem începe. Haideți să începem ședința de astăzi. Dacă nu există obiecții, ordinea de zi se consideră adoptată. Este ordinea de zi foarte succintă. și în același timp este foarte amplă când vine vorba despre subiectul pe care îl vom dezbate și uh, greutatea problemei. Dispunem de interpretare în 19 limbi, nu există finlandeză, slovenă, malteză și irlandeză. Astăzi, întâlnirea de astăzi este una cu caracter extraordinar se referă la o dezbatere referitoare la piețele agricole. Aș dori să mulțumesc domnului comisar Hogan și membrilor comisiei au venit astăzi aici. Aș dori să vă bun venit domnului comisar Hogan. Suntem foarte bucuroși că vă aflați alături de noi pentru a putea discuta despre aceste subiecte atât de importante. Aș dori să vă spun, spre mulțumirea mea, că președintele Comisiei pentru Bugetă se află în sală de fiecare dată când discutăm despre subiecte importante, uh, dânsul este alături de noi și astăzi discutăm într-adevăr despre un subiect uh, foarte important. Uh, fiți binevenit, prin urmare, domnule. Nu vreau să intru în prea multe detalii, nu am să intru în amănunte. Săptămâna trecută, joi, eram la Paris. Și am fost surprins. La Paris, fermierii francezi s-au plâns și-au exprimat nemulțumirea față de situația actuală. Iată, întâlnirea de astăzi are un caracter extraordinar și pentru a nu pierde prea multă vreme, am să dau direct cuvântul comisarului, după care coordonatorii vor avea un timp de intervenție de două minute, după care dumneavoastră veți avea câte un minut. Văd că deja lumea dorește să se înscrie la cuvânt, iată de ce am hotărât să procedăm în acest fel. Domnule comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați membri, mă bucur că mă aflu astăzi aici, în această seară, la această întâlnire specială a Comisiei Agri, pentru a putea discuta cu dumneavoastră despre criza agricolă de pe piețele agricole. Bineînțeles că am discutat despre acest subiect uh, în repetate rânduri, lucru care arată cât de profundă și de amplă este criza de față. Înainte de a intra în detaliile situației actuale și răspunsul pe care putem să-l oferim acum și în viitor din partea Comisiei, dați-mi să fac câteva observații cu caracter general. Înainte de toate, sunt de acord, ne confruntăm cu o situație de criză și împărtășesc îngrijorările agricultorilor noastre. Domnule Bove, este o situație gravă, mai ales dacă e să ne luăm după măsurile pe care Comisia le-a introdus în ultimele 18 luni. Comisia, împreună cu Consiliul și Parlamentul, dorește să facă eforturi suplimentare pentru a îmbunătăți situația și pentru a reduce presiunea asupra agricultorilor noștri în parametri stabiliți și uh, pe care îi voi detalia în viitor. Asistăm la dezechilibre, mai ales în piața uh, cărnii por- uh, de porc. Există și alte sectoare care se confruntă cu dificultăți, mai ales sectorul legumelor din Europa de Sud. Aș dori să fac câteva observații. Nu cred că trebuie să intru într-o analiză detaliată a situației pieței. Cred că știți foarte bine cum stau lucrurile. Cred că, în ciuda eforturilor pe care le putem face, situația este una dificilă în ceea ce privește bunurile de consum și lucrurile nu s-au îmbunătățit pe cât de repede am fi dorit. Aș dori să scot de asemenea în evidență că, tocmai ca orice alt sector al economiei, sectorul agroalimentar nu este imun la uh, turbulențele pe care le experimentează piețele. Prețurile petrolului, uh, prețul petrolului este de 30 de dolari uh, pe baril, lucru care are repercusiuni negative asupra capacității de negociere creșterea pe piața chineză a încetinit foarte mult și se pare că va continua să încetinească. Asistăm în continuare, uh, simțim în continuare impactul embargoului rusesc. S-a închis o piață foarte importantă, mai ales pentru anumite, pentru produsele anumitor statori membre. Este, prin urmare, cu atât mai dificil pentru aceste state membre să găsească o piață de desfacere. Încă de anul trecut, Comisia a intervenit pentru a ajuta statele membre mobilizând peste un miliard de euro. E vorba de uh, finanțare care vine din fondurile agricultorilor. Ehm, fermierii au primit în ultimul an 900 eh, de milioane de euro. Având în vedere crizele eh, de anul trecut în ceea ce privește sectorul lactatelor și cărnii de porc, eh, Comisia a intervenit, a intervenit cu un pachet de 500 de milioane de euro, 420 de milioane de euro reprezintă ajutoare directe țintite care au fost alocate statelor membre pentru a fi distribuite în felul în care acestea consideră cel mai bine pentru a veni în ajutorul fermierilor este important să ținem cont de faptul că resursele existente, care încă nu au fost folosite, uh, există. De pildă, doar 10 din cele 28 de state membre au, implicat, au aplicat măsuri. Doresc să scot în evidență faptul că anul trecut am uh, putut uh, accesa fonduri rămase de pe ultimul program. Nu mai există această disponibilitate acum și trebuie să recurgem la fondul de rezervă. Și aș prefera să nu recurgem la această opțiune pentru că reprezintă banii fermierilor. Vă rog și pe dumneavoastră să vă gândiți în această seară că orice propunere eh, care presupune cheltuieli suplimentare presupune o finanțare și să găsim de unde putem, să vedem de unde putem găsi această finanțare suplimentară. În această dimineață, președinția Consiliului a cerut eh, statelor membre dacă ar fi dispuse să folosească fondul de rezervă în situații de criză, care presupune finanțare suplimentară de la bugetul Uniunii Europene. În luna februarie, la Consiliu, am discutat uh, cu statele membre despre situația piețelor și uh, mi-aduc aminte de răspunsul ministrilor de atunci. I-am rugat să vină cu propuneri referitoare la noi măsuri care pot fi implementate acum. Știți Comisia poate interveni doar în uh, contextul stabilit de colegislatori. Rog, prin urmare, statele membre să vină cu propuneri referitoare la trei parametri importanți, să respecte uh, instrumentele disponibile în PAC, să țină cont de resursele financiare disponibile și, bineînțeles, orice măsură trebuie să se sprijine pe un consensu amplu. Termenul limită pentru propunerile statelor membre au fost, a fost 25 februarie. S-au propus peste 100 de măsuri care au fost uh, împărțite în mai multe categorii, de pildă reactivarea unor măsuri uh, deja existente, de pildă uh, capacitățile de stocare, în continuare recuperarea penalităților, în continuare accesarea unor, finalită, unor uh, surse de finanțare alternative, precum indemnizații și noi măsuri care să presupună, de pildă, oferirea unui sprijin acelor uh, producători care hotărăsc în mod voluntar să diminueze producția de lapte. Măsurile trebuie să țină cont de diferitele sectoare implicate. Anumite măsuri au un caracter pe termen scurt, iar altele au un caracter structural, iar punerea lor în aplicare se va face pe termen lung. Serviciile mele au evaluat și au analizat propunerile făcute. Deocamdată nu uh, dispun de un raport uh, amplu al acestei uh, comisii speciale pentru agricultură, dar uh, sper că luna viitoare, la întâlnirea Consiliului, putem uh, progresa și putem veni în ajutorul fermierilor în această situație extrem de dificilă. Evident, măsurile propuse nu sunt uh, complet noi și deja pot să vă ofer o reacție. De pildă, o idee se referă la un instrument de sprijin la export care să sprijine agricultorii europeni în, uh, în um, exportul de produse um, agroalimentare. Există deja un sprijin asemănător în 18 state membre, deși poate nu neapărat exclusiv pentru produsele agroalimentare. Ar trebui să ne gândim, de pildă, cum ar putea fi finanțat un asemenea instrument. Cred că um, Banca Europeană de Investiții ar putea să fie interesată de dezvoltarea acestui instrument. Un alt alte sectoare care ar putea să fie luate în calcul uh, se referă la sectoare diferite de sectorul lactatelor. Important este ca toți fermierii și operatorii să dispună de toate informațiile necesare. De asemenea, comerțul cu statele terțe cred că reprezintă o cale importantă o cale importantă pentru reechilibrarea balanței comerciale. 111 milioane de euro sunt disponibile pentru cofinanțarea proiectelor comerciale care se referă la găsirea unor debușe pe piațele statelor membre. Uniunea Europeană vine cu o finanțare de 70%, din care 30 de milioane de euro reprezintă o anvelopă de, dedicată în exclusivitate sectorului lactatelor. Mâine Parlamentul European uh, va vota în acest sens și um, în acest fel se va deschide calea pentru o investiție de 250 de milioane de euro pe an destinată sectorului lactatelor, fructelor și legumelor. În acest fel se finanțează o inițiativă care uh, dorește să creeze obiceiuri alimentare sănătoase pentru viitor. Și aș dori să mulțumesc domnului Tarabela în acest sens pentru această inițiativă. Trebuie să vorbim de asemenea și despre felul în care se stabilesc prețurile. Uh, eu uh, am dat dovadă de coerență în ceea ce privește poziția mea. Nu am să-mi schimb opiniile. Pun în aplicare politica agricolă comună pe care colegislatorii au votat-o pentru Uniunea Europeană pe 12 octombrie 2011. Această politică a fost descrisă de comisie ca fiind una menită să ofere un sector agricol mai competitiv și mai durabil. Prețurile de intervenție, prin urmare, au reprezentat o modificare radicală a direcției politicii agricole comune. Dar uh, aici intră mai mult și ține, bineînțeles, de criză. Trebuie să recunoaștem cu toții că piața produselor lactate suferă un dezechilibru. Și prețurile de intervenție trebuie să um, aibă grijă să nu ducă la dezechilibre pe piețele statelor membre. O majorare a prețurilor de intervenție ar folosi uh, doar acelor statelor membre și acelor, acelor producători, oferindu-le un debușor suplimentar, care ar încuraja o sporire a producției în locul unei scădere a acesteia. Iată de ce nu cred că majorarea prețului de intervenție reprezintă un uh, instrument adecvat la ora actuală și nu am să promovez acest instrument. Înțeleg că e nevoie de măsuri pe termen scurt uh, și pe termen mediu, dar trebuie să abordăm și problemele pe termen lung. Iată, deci am creat grupul, grupul de intervenție pentru agricultură. Mandatul grupului de intervenție este să discute despre subiecte importante precum transparența pieței, accesul uh, fermierilor uh, la instrumente de piață și um, măsuri de protecție a contractelor, precum um, um, acele um, opțiuni de hedging. Toate um, măsuri menite să îmbunătățească poziția fermierilor în lanțul alimentar. Majoritatea acestor probleme au fost deja discutate în cadrul comisiei dumneavoastră. Putem uh, progresa în acest an și v-aș ruga să discutați în mod proactiv despre aceste subiecte la comisia dumneavoastră. Un alt subiect care știu că este extrem de interesant pentru dumneavoastră, pentru această comisie, este pachetul laptelui. A intrat în vigoare în 2012. Din câte știți, în iunie 2018 pachetul trebuie revizuit, dar având în, vedere, având în vedere dificultățile cu care se confruntă sectorul, revizuirea va fi anticipată. Aceasta va fi prezentată și mai devreme, în toamna acestui an. Împreună trebuie să hotărâm dacă prelungim pachetul laptelui după 2020, pentru a ne asigura că avantajele acestui pachet sunt uh, pe deplin folosite de către producătorii de lapte. Eu cred că instrumentele incluse în acest pachet nu au fost folosite pe deplin. Cred că există în continuare un potențial considerabil pentru organizațiile de producători pentru ca acestea să-și consolideze poziția în lanțul alimentar. Știu că dumneavoastră urmăriți uh, cu mare atenție evoluția negocierilor la TTIP. Spun uh, evenimente mai degrabă decât progres, pentru că nu s-a prea înregistrat progres. Progresul înregistrat până acum la negocierile TTIP a fost extrem de dezamăgitor. Nu cred că aceste negocieri vor putea fi finalizate înainte de uh, sfârșitul mandatului președintelui Obama. Pentru a spune lucrurilor pe nume, dați-mi voie să repet ce am spus de la început. Nu va fi nicio înțelegere, uh, o, întâl- o înțelegere în 2016 care se concentrează doar pe. Uh, There are sensitive sectors pe tarife ar fi o înțelegere proastă și care nu ar fi în favoarea mobilizării pieței noastre. Trebuie să facem față unei inițiative care promovează o liberalizare a tarifelor. Știu că dumneavoastră faceți față unor, unor presiuni considerabile. Chiar dacă Comisia va ajunge la un acord cu statele membre, acel acord trebuie să fie adoptat de toate cele 28 uh, cu Statele Unite, um, acel acord trebuie să fie adoptat de toate statele membre și de Parlament. Uniunea Europeană este în continuare angajată în proces și ministrii de comerț au hotărât recent să facă un schimb de ofertă mai ales în ceea ce privește produse, produse delicate precum carnea de vită, carnea de pui și zahăr. Și înțeleg de ce. Eu uh, mi-am luat angajamentul de a promova interesele Uniunii Europene, interese cruciale pentru agricultură. Având în vedere interesele comerciale care planează asupra Europei, trebuie să avem grijă, uh, mai ales având în vedere interesele sectorului având în vedere repercursiunile pe care le-ar putea avea pentru agricultură, vă cer sprijinul pentru a gestiona impactul pe care TTIP l-ar putea avea asupra agriculturii. Trebuie să discutăm și despre situația cu Rusia, lipsa accesului la piața rusească. Știm acum cu toții de ce uh, s-a înregistrat o încetinire pe piață. Trebuie să continuăm cu eforturile noastre pentru ca a, relațiile comerciale să se reia cât se poate de repede. Președintele Juncker a luat legătura cu președintele Putin în repetate rânduri și în scris într-un efort de a relua relațiile comerciale între Uniunea Europeană cu Rusia, însă s-au întâmplat prea puține. Având în vedere interdicția SPES, Comisia a trimis uh, repetate scrisori uh, cerând ca Rusia să accepte propunerile noastre, însă din păcate acestor propuneri nu li s-a dat curs. Înțeleg frustrarea dumneavoastră. Noi vom continua să facem orice efort posibil pentru a normaliza relațiile comerciale între Uniunea Europeană și Rusia. Așteptăm de asemenea, așteptăm de asemenea o, um, ca Organizația Internațională a Comerțului să se pronunțe în ceea ce privește interdicția um, pronunțată de Rusia. Doamnelor și domnilor, situația nu pare că se va îmbunătăți în curând. În ciuda eforturilor făcute, recuperarea și revenirea uh, nu s-a înregistrat în ritmul dorit. Înțeleg uh, îngrijorările statelor membre și îngrijorările membrilor Parlamentului și vă asigur că Comisia va face tot ce stă în putință. Eu voi folosi toate instrumentele pe care le am la dispoziție și pe care colegislatorii mi l au oferit. Astăzi avem ocazia să purtăm un schimb uh, constructiv de opinii referitor la inițiativele și măsurile pe care le putem lua. Comisia și răspunsul acestea nu lasă de dorit. Eu mi-am luat angajamentul de a folosi toate instrumentele disponibile, însă dați-mi voi să scot în evidență caracterul limitat al acestor resurse. Uniunea Europeană se confruntă la ora actuală și cu alte provocări. Seara de astăzi este o ocazie pentru membrii Comisiei Agri să propună măsurile pe care dumneavoastră le considerați adecvate pentru a face față situației de față. Vă voi asculta cu mare interes propunerile și uh, le voi încadra în parametrii pe care am prezentat la începutul propunerii. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dziękuję, Mulțumim, domnule comisar. Acum, doamnelor și domnilor, avem 8 uh, coordonatori plus 16 membri plus 29. Avem 45 de minute la dispoziție cu un minut pentru fiecare și trebuie să lăsăm și de la replică, domnule comisar, cam 10-15 minute, deci vă rog cât mai succint posibil, pentru că cineva nu va putea vorbi, pentru că trebuie să lăsăm finalul domnului comisar ca să primim și răspunsul la întrebări. Domnul Das, două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule comisar, vă mulțumesc că ați venit uh, în această comisie. Doamnelor și domnilor, este foarte greu în două minute să concentrăm toată problema și aș dori să mă limitez asupra unor puncte. Sunt de acord cu analiza dumneavoastră, domnule comisar, în ceea ce privește criza, dar aș dori să iau o poziție. Aș dori să vă spun în acest sens că părerea mea personală este următoarea. Uh, sistemul de intervenție actual uh, al prețurilor de intervenție este unul greșit, nu poate reacționa, nu poate face față problemelor de pe piață. Eu uh, aș fi în favoarea introducerii unei liste ad hoc baza căreia să se poată hotărâ la ce preț, ce contingentă se pot retrage de pe piață. Cred că putem uh, atinge mai mult în acest fel decât având un preț fix de intervenție. De pildă, uh, la mine în circumscripție, prețul de intervenție este de 21 de cenți cred că trebuie să discutăm temeinic uh, despre ce sistem ar funcționa mai bine. Aș propune să, de pildă, introducem o braț de intervenție pentru uh, unt uh, și pentru uh, gheața folosită pentru conservare. Uh, în urmă cu câțiva ani, prețul pentru unt era de uh, 4 euro, lucru care s-a tradus uh, la o intervenție totală în Uniunea Europeană de 170 de milioane de euro. Uh, trebuie să discutăm încă o dată despre contingentele de unt. Uh, și aș avea o întrebare. Ar fi posibil ca planul Juncker să fie folosit pentru instalații private de depozitare? Ar fi bine dacă s-ar prezenta un proiect derivat din planul Juncker care să fie folosit pentru lăptăriile private sau pentru cooperativele, lăptăriile în, cooperativ, în cooperative. Instalațiile de prelucrare ar putea folosi de asemenea uh, Uh, această intervenție pentru că în agricultură uh, se dă dovadă de cooperare și nu cred că ar presupune un risc considerabil. Trebuie să discutăm de asemenea care ar fi, uh, de pildă, um, volumul taxelor vamale dacă americanii vor introduce niște taxe disproporționate să vedem dacă americanii se vor înțelege cu rușii și dacă după aceea americanii și rușii ne vor boicota împreună. Trebuie să purtăm discuții cât se poate de repede. Uh, săptămâna trecută am scris uh, o scrisoare ministrului de externe german pentru că Rusia trebuie să fie ștearsă de pe lista neagră. Dorim să negociem cu Rusia și nu putem să facem acest lucru pentru că este în continuare pe lista neagră. Nu mai am timp pentru mai multe. Pardon pan poseł De Castro dla pomocy są tu wyświetlają się na Domnul De Castro, să, vreau să vă informez că vedeți timpul pe ecran, timpul avut la dispoziție. Mulțumesc, îmi face plăcere că domnul comisar este astăzi alături de noi și ne spune că ne aflăm totuși într-o situație de criză și e vorba de o criză chiar profundă și comisarul nostru spusese deja cu ceva timp în urmă și deja ne-a manifestat cu altă ocazie preocupările noastre. Situația e foarte dramatică în unele sectoare, cum ar fi cel uh, al lactatelor și nu numai e vorba de o situație de dreptul dramatică și chiar fără precedent și ne face plăcere că, iată, în cele din urmă comisarul a venit aici să recunoască faptul că ne aflăm într-o situație dificilă și trebuie să schimbăm sistemul de reguli pe care îl avem. E clar că pentru a, pentru a răspunde acestei, acestui caracter volatil al piețelor, înseamnă să deschidem o dezbatere privitoare la gestiunea de risc. Și e ușor să găsim un răspuns, ă, dacă nu cumva, ar fi în cadrul unei reforme care sperăm noi că va veni prin mid-time review, reforma la jumătatea mandatului. Deci e clar că instrumentele ă, de care dispune politica agricolă nu sunt suficiente pentru a gestiona aceste situații de risc în care prețurile se prăbușesc și producătorii noștri nu reușesc să reziste la presiunea pieței e clar, cum a și spus Parlamentul în repetate rânduri, și în legătură cu reforma PAC, și apoi și Consiliul și Comisia nu au acceptat, din păcate, sugestiile noastre. Atunci colegul Danten și cu noi toți am, uh, ne-am ocupat de gestionarea riscurilor ca să consolidăm instrumentele avute la dispoziția PAC pentru a gestiona aceste situații de extremă volatilitate a prețurilor, dar astăzi vrem să dăm și un răspuns. Răspunsul pe care trebuie să-l dăm uh, nu poate pleca decât de la o mai bună gestionare a ofertei. Nimeni nu poate să uh, uh, ne facă să revenim la cotele la lapte pe care le-am eliminat, dar e clar că sporirea producției la lapte în Uniunea Europeană n-a fost egal pentru toate țările. Însă toate țările plătesc apoi uh, de pe urma prăbușirii prețurilor și nu mai e tolerabil să acceptăm un preț pentru producători atât de scăzut atunci când prețul pentru consumatori nu e, n-a scăzut deloc. Deci aici e clar că practicile neloiale pe filieră e un subiect care ne, privește pe toți și sperăm că activitatea colegii noastre McGuinness să ducă și ca și din partea Comisiei să asistăm la inițiative concrete. De aceea ne întrebăm dacă nu cumva chiar e momentul să începem să stăpânim bine situația cu propuneri concrete. Mulțumesc! Pan poseł Nikolson. Uh, thank you. mulțumesc domnule președinte și urez bun venit domnului comisar. Acum ați uh, primit comentariile din partea tăilor membre privitoare la propunerile de săptămâna viitoare. Vă convins sau nu răspunsurile statelor membre? Credeți că e ceva nou în ele? Uh, poate vreun sfat înțelept care să fie cuprins în ele, la care noi nu ne-am gândit încă? Aș vrea să Mă refer la problema stocării, pentru că e foarte importantă. Se pare că am atins un plafon până când a sosit raportul de specialitate. Există vreun plan să se extindă? Pentru că cred că uh, va fi o situație în care cu un nou sistem uh, se vor, vor scădea foarte mult standardele în legătură cu uh, agricultorii uh, și cu producătorii de lactate. Uh, Bine, nu sunt uh, neapărat de acord cu intervenția dumneavoastră, dar nu e nici prima oară și nu voi intra aici în uh, detalii, dar sper că fermierii pot uh, avea un avantaj din costul la input. În acest moment trebuie să vorbim și problema îngrășămintelor. Atunci când s-a produs acea modificare dramatică a prețului carburantelor, Uh, v-ați referit la asta, dar ați spus că prețul trebuie să crească pentru că acest preț este o, o componentă majoră în tot ceea ce înseamnă îngrășămintele. Acum am înțeles că situația s-a schimbat, nu? Că prețul a scăzut uh, și pentru creștere, uh, cerere și pentru ofertă. Deci ceva nu e clar aici cred că trebuie să stăpânim situația importurilor ca să încercăm să ajutăm pe fermieri în acest domeniu. Carnea de porcine, am încercat totuși să avem o dezbatere eh, în această săptămână, însă puterile care domnesc în conferința președinților au hotărât să organizăm la orele 15 joi, că probabil, când probabil nu va participa mai nimeni. Și totuși fermierii din Europa sunt într-o situație foarte gravă. Deci mă frustrează această situație, mă nemulțumește și vreau să se facă ceva în legătură cu asta, pentru că totuși consider că e o problemă enormă și trebuie să discutăm despre asta. Și uh, recent, în, în zona mea, fermierii se află în mari dificultăți. Eu am comunicat cu ei, se pare că până la urmă am ajuns la capătul liniei, domnule, domnule comisar. Că nu e vorba de oamenii care strigă lupul, lupul. Nu, e vorba de un pericol real și urgent. Oameni care se află într-un pericol grav de a uh, pierde tot ceea ce au, tot avutul lor. Yes, thank you, Chair. Uh, welcome, Commissioner. Vă rog, vorbitor, mulțumesc, domnule comisar. Sunt aici Uh, unele state membre au solicitat să se subvenționeze reducerea producției și prețurilor de stocare și chiar să uh, uh, se spune că prețurile de rezervă este, sunt un pas înapoi și că nu vor ajuta cu nimic pe viitorul sector agricol. De deci, aceea mă bucur că, iată, Comisia Europeană continuă abordare bazată pe piață, fără uh, mai mult sprijin uh, financiar decât uh, dincolo de cele 1 miliard de euro care au fost deja mobilizate de Comisia Europeană de la începutul lui 2015. Singura soluție structurală e ca sectorul nostru agricol să fie mai competitiv pe piața mondială, globală și cred că putem să o facem mm, acționând în diferite direcții. În primul rând, și poate cel mai important, o mai bună reglementare simplificarea uh, PAC, dar să ne uităm și la uh, alte legi care să fie mai orientate spre scop, spre obiectiv să fie mai mult spațiu pentru antreprenoriat, pentru inovare, mai bună reglementare poate economisi bani, de exemplu la îngrășăminte, cu utilizarea uh, de uh, îngrășăminte, îngrășă, mai mult îngrășăminte natural. Apoi, fermierii trebuie să știe mai bine ce trebuie să facă ca să respecte um, condiții, condiționalitățile europene și naționale, dar statele membre trebuie să-și reexamineze și propria legislație, pentru că o mai bună reglementare necesară și la nivelul statelor membre. Ei nu vin la Bruxelles cu planuri constructive, ci doar cer mai mulți bani. În al doilea rând, Într-adevăr, după cum a spus, trebuie să găsim noi piețe și să încheiem acorduri comerciale cât mai curând posibil. Și în al treilea rând ar trebui să consolidăm poziția uh, fermierului în uh, lanțul uh, de furnizare și de aprovizionare și de aceea e bine că există această task force pentru piețe agricole, dar pe altă parte vă spun că m-ar interesa foarte mult care va fi rolul Băncii Europene de Investiții. Și încă ceva, cred că e foarte important să ne organizăm mai bine cu, cu uh, cooperativele sau organizațiile de producători, dar să vedem și cum poate să, ce rol poate să joace inovarea în uh, lanțul de aprovizionare uh, și o legătură mai directă între producători și consumatori. Uh, dragi colegi, uh, fermierii sunt antreprenori și inovatori și trebuie să ajutăm să devină mai competitivi. Pani poseł Sandra, dziękuję. Următorul vorbitor. Da, mulțumesc, domnule președinte. Și vreau să vă urez, domnule comisar, bun venit în lumea reală, pentru că a spus că uh, v-ați dat totuși seama recent că situația e negativă, că n-ați auzit până acum plângându-se atâția agricultori. Asta poate pentru că nu ne dați ascultare nouă deputaților care intervenim în reuniunile comisiei, probabil. Și aș dori să ca domnului uh, Hogan să-i spun bun venit în lumea reală și pentru că uh, pare că totuși recunoaște că ne aflăm într-o situație de criză și e o criză gravă. Uh, dar uh, domnul comisar încă nu, nu recunoștea asta acum câteva săptămâni. Și totuși uh, mă surprinde că atât în ce a spus domnul Hogan, cât și unii dintre antevorbitorii mei, n-au vorbit, sau nu, n-au menționat deloc faptul că, cu siguranță, una din cauzele pentru care ne aflăm în situația în care ne aflăm are de face cu politica uh, agrară com- agricolă comună, cu ultima sa reformă care a fost adoptată. Și sigur că vedem că soluțiile propuse sunt cele din totdeauna, ca acum 2 ani, ca acum 3 ani, în fine, un an, acum 6 luni. Întotdeauna vorbim de același lucru până la urmă și nu se rezolvă așa problemele. Și atunci mă întreb, când oare veți fi dispuși să admiteți că v-ați înșelat adoptând PAC actuală pe care o avem acum și oare când sunteți, veți fi dispuși să vă gândiți și la alte soluții uh, pe care le propun uh, sectoarele, diverse organizații la nivel european și, de asemenea, și unii europarlamentari. Sunt soluții care nu pot să treacă decât prin explorarea reglementării uh, producției și reglementării piețelor a continuat pe această cale înseamnă să uh, aruncăm banii pe, publici pe fereastră în continuare, să înșelăm sectorul agricol și să venim cu soluții false care până la urmă ascund pur și simplu dispariția accelerată a mii și mii de agricultori din întreaga Europa. Mulțumesc! Dziękuję. Chcę tylko przypomnieć o naszej dyskusji. Președintele, da, Mulțumesc. Vă reamintesc că am avut o dezbatere recentă privitoare la piața în eh, gru. Vă mulțumesc. Eh, colegii mei se bucură că ați recunoscut în sfârșit că ne confruntăm cu o criză. În urmă, în urmă cu câteva săptămâni ați spus că de fapt ne confruntăm cu volatilitatea pieței, cu distorsiunea pieței. De fapt ne confruntăm cu cea mai gravă criză cu care ne-am confruntat în ultimele decenii și nu există nicio luminiță la capătul tunelului. Lucrurile vor merge în continuare pe același făgaș. Și îmi pare rău, din partea dumneavoastră nu am auzit nicio propunere. Dumneavoastră ați spus că da, am putea să ne gândim să oferim încă o dată credite la export. Eu v-aș uh, mă simt sincer ascultându-vă că ne aflăm iarăși în anii 70 ai secolului trecut. Atunci aveam lacuri de lapte, munți de unt, uh, erau credite uh, de restituție la export. Trebuie să vorbim sincer, pentru că uh, dumneavoastră spuneți că dacă se produce în continuare atât de mult, contribuabilii nu pot oferi niciun sprijin, atunci nu e o criză a consumului, ci e o supraofertă. Aceasta e criza. Iată, vă rog, nu mai bateți apa în piuă. Uh, spuneți, uh, propunerile care au fost făcute la Consiliu de către Franța, am putea voluntar să încercăm, de pildă, să scădem oferta în sectorul lactatelor, așa cum s-a făcut și în primăvară, să încercăm o soluție voluntară și să spunem nu mai putem arunca nu știu câte produse pe piață, ci trebuie să încercăm să reducem uh, producția pentru a echilibra piața. Poate aceasta să fi cea mai ieftină soluție și cea mai echilibrată politică Trebuie să promovăm de asemenea calitatea, trebuie să uh, îmbinăm oferta pentru consumatorul european cu calitatea, nu trebuie să încurajăm doar consumul. Iar uh, un alt lucru mai trebuie să-l spun pentru că cred că ne mințim sinceri, uh, singuri, uh, spunând că Rusia ar fi uh, problema și embargoul său. Uh, am uh, citit astăzi că Rusia, de pildă, este capabilă să se alimenteze 100%, să se aprovizioneze cu carne de porc. Uh, și să spunem că dacă ar dispărea embargoul rusesc, lucrurile se vor îmbunătăți peste noapte. E o minciună. Iată de ce politica și cursul acesta trebuie corectat brusc și urgent. Oui, merci. Monsieur... Mulțumesc, domnule comisar. Eu nici măcar nu vă urez bun venit, pentru că agricultorii europeni, din păcate, au o viață groaznică din cauza dumneavoastră. Știm că dumneavoastră nu țineți cont de drepturile popoarelor. Am văzut în repetate rânduri Comisia Europeană a deschis o anchetă privitoare la grupul francez Intermarché pentru Uh, distorsionarea concurenței. Totuși, infracțiunea lor a fost că au ajutat agricultorii francezi la cumpăra, la cumpăra carne uh, cu la un preț mai mare. Totuși, uh, ei au operat un sector pe care dumneavoastră însuși l-a spus în dificultate. E totuși faptul că refuzați orice ajutor celor din sectorul suinelor. Vă rog să Uh, încetați, uh, spuneți capăt acestei anchete că acționați împotriva agricultorilor francezi. Știți că politicile dumneavoastră uh, nu vor, duce, nu vor avea succes. Dacă suntem atât de critici împotriva marilor magazine, totuși ele astăzi dau dovadă de mai multă solidaritate, creează locuri de muncă. Numeroși agricultori și sindicaliști au, au impresia sau consideră pe drept cuvânt că PAC nu le mai valorizează produsele. Dumneavoastră aveți o politică am, am, ambițioasă, dar care distruge agricultorii agricultura tradițională și pur și simplu distruge legăturile sociale dintre agricultori. Deci, dumneavoastră, nu vă gândiți decât la rentabilitate și productivitate, de agricultori nici nu vă pasă. Și vă încăpățânați să susțineți acest, acest tratat transatlantic uh, în ciuda uh, pur și simplu poziției uh, agricultorilor noastre și experții, totuși sau majoritatea noastră, experților spun că dacă se încheie, agricultura noastră va fi în genunchi. Eh, sau ne vom pierde independența sau oricum vor fi trădate interesele agricultorilor. De asta acum câteva săptămâni eh, ați răspuns că agricultura franceză, la întrebarea mea ați răspuns că agricultura franceză nu avea de ce să se plângă. Dar faptele vă contrazic și v-ați înșelat. Nu vreți cumva să ascultați totuși ce au de spus agricultorii care nu mai rezistă, să-i ajutați totuși să-și valorizeze experiența. Mulțumesc! Dziękuję. Przechodzimy do wypowiedzi pozostałych pani. Mulțumesc. Și acum urmează uh, restul uh, europarlamentarilor. Domnul Santos, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, uh, vă mulțumesc pentru că sunteți astăzi alături de noi și participați la acest schimb de opinii. Situația, într-adevăr, s-a agravat. Producția noastră de lactate Uh, pur și simplu e sugrumată. Prețul la lapte nici nu mai ajunge ca să se plătească facturile și acum trebuie să reducem în continuare și oferta. E vorba de o restricționare din ambele părți care uh, obligă să se constate pur și simplu că Europa este neputincioasă, deși avem nevoie de produse cum ar fi laptele, untul, și mai departe. Există totuși în Piemont o discriminare uh, pozitivă. Avem un, uh, un, un, un caz, uh, dar acțiunea este cea din interior și nu din afară. Și în lanțul de valori trebuie să ne gândim la prețurile de producție și de distribuire. Domnule comisar, ce măsuri preconizați pentru ca să veți în ajutorul direct al producătorilor de lapte? Mulțumesc! Mulțumesc. Următorul nohet. Aș uh, dori, aș, mi-aș fi dorit ceva mai multe detalii. În primul rând, e vorba de uh, faptul că nu se folosesc rezervele de lichiditate în uh, Germania, dar, bineînțeles, asta pentru că trebuie să ne adaptăm regulii de minimis, pentru că, în caz contrar, nu folosește agricultorilor. Aș dori să știu, în ceea ce privește asigurarea marjelor, cum gândiți ce veți face uh, în cazul acelui program de protecție a marjelor în sectorul lactatelor întreprins Statele Unite? Uh, câte, câți bani ar trebui să intre la această linie bugetară? Și o altă întrebare foarte importantă pentru mine, veți întreprinde într-adevăr la nivelul de, de reglementare uh, ceva împotriva practicilor neloiale în ceea ce privește um, comerțul alimentar cu amănuntul? veți eh, întreprinde ceva de pilde eh, în cazul eh, untului folosit prelucrat ulterior în industria alimentară. Aici o propunere ar fi foarte utilă pentru că ar fi bine să facem ceva în folosul nu doar agricultorii, ci și în folosul lăptărilor. Următorul vorbitor, vă rog. Doamna. Vreau să spun care este adevărata situație gravă a agricultorilor noștri și a crescătorilor noștri de animale. Ce se petrece pe teren nu e vorba de speculații în legătură cu volatilitatea prețurilor, e vorba de bărbați și de femei care în fiecare zi, din păcate, suferă în exploatațiile lor agricole, pe de o parte parcă sunt, pentru că sunt epuizați și nu reușesc să trăiască așa cum trebuie și apoi pentru că debușeurile nu prea mai există. Piața nu poate să reglementeze totul. Coordonarea pe plan rural, sunt sindicate, sunt asociații care n-au nimic de pierdut, au venit să protesteze și mi-au lăsat și doi porci la ușă. Ce să le spun eu? Că soluțiile există, dar că ideologic nu sunt acceptabile? Ce să facem când disperarea și uh, uh, mânia sunt uh, la ordinea zilei ca și deputat european. Sunt foarte trist că noi, agricultura europeană, pierdem, pierdem ceea ce uh, ne-a făcut forța în trecut, pierdem pământul, pierdem patrimoniul, pierdem istoria noastră. A venit momentul să acționăm, domnule uh, comisar, e timpul să salvăm situația din mâna piețelor. Thank you very much, Mr. Chairman. Uh, Domnul Kelly, mulțumesc foarte mult, domnule comisar, și că ne-ați făcut o prezentare foarte detaliată. Nu este ceea ce vreau eu să aud, dar măcar am înțeles ce a spus. Întrebare foarte simplă, având în vedere că fermierii doresc să vândă produse vendabile. E nevoie ca ei să poată să vândă pe plan internațional, să facă export. Asta trebuie să facă Comisia Europeană, să găsească noi piețe pentru fermierii noștri în afara UE. Asta, asta e soluția. Mulțumesc foarte mult. Urmează doamna Köstinger. Vă mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc, domnule comisar, pentru că ați venit astăzi aici și pentru că ne-ați oferit ocazia de a purta acest schimb de opinii Mă refer acum la subiectul, de, subiectul creditelor la export pe care l-ați amintit. Uh, am discutat deja despre acest subiect atât de, interes, de <coughs> intens pentru că la ora actuală ne confruntăm uh, cu oameni care nu doar uh, fug pentru a-și salva viața, ci care se confruntă <coughs> și cu uh, foame de multe ori produsele ieftine europene au suminat piața și de multe ori uh, lucrăm în defavoarea noastră lanțurile comerciale în Europa uh, profită de această putere comercială. De pildă, uh, există trei mari lanțuri comerciale în Austria care domină 80% din piață și aceste mari companii uh, profită, bineînțeles, de tot ce le stă în putință pentru a domina piața și pentru a spori presiunea asupra prețurilor. Cred că este important să facem ceva în sfârșit pentru a veni în ajutorul agricultorilor. Și vă rog să uh, îmi permite să vă mai pun o întrebare referitoare la Rusia. Credeți că există într-adevăr șansa ca pieța, uh, piețele să se redeschidă? Și care este părerea dumneavoastră cât va mai dura? Am Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Domnule comisar, vreau să profit de această ocazie pentru a vă semnala o problemă care se găsește uh, în mandatul Comisarului pentru Sănătate și Securitate Alimentară, dar de fapt el vizează uh, o problemă de producție de cartofi, de producători de cartofi. Acum câțiva ani eram pe locul 3 în producția mondială de cartofi însă mă refer la Polonia. Însă, în negocierile de aderare la UE, am avut o problemă, a apărut o boală la cartofii noștri și am primit în acest sens uh, un drept de a face niște teste de laborator speciale, dar am avut și un drept special de export pe alte piețe, deci o excepție. În sfârșit, această bacterioză ne-a costat foarte mult ne-a costat foarte mult, producția a scăzut de 5 ori față de trecut și situația aceasta uh, este foarte uh, gravă pentru noi. Suntem uh, subiectul unui, unei discriminări astăzi. Situația este gravă. Ah, <laughs> mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Având în vedere că discutăm de Polonia, am și câteva întrebări suplimentare. Prima întrebare pentru mine, domnule comisar, mă refer la măsurile suplimentare naționale. Sunt permise? Știți dumneavoastră că trebuie să ne adaptăm la contextul de legamentale, uh, de pildă, dacă un stat membru dorește să reducă contingentele sau dacă uh, un anumit stat membru dorește să ofere un ajutor uh, pentru, în acest sens, atunci se pot lua măsuri la nivelul statului membru sau nu. În continuare, vorbiți de credite la export, acestea ar fi completate cu garanții. Dacă da, aș fi în favoarea acestei inițiative. În ceea ce privește prețurile de intervenție, sunt de acord cu Alberdes. Nu facem uh, același lucru așa cum am procedat și cu ajutorul pentru refugiați. Uh, trebuie să ordonăm un pic uh, piața, pentru că dacă nu se va prăbuși lanțul alimentar, în continuare, în ceea ce privește lanțurile comerciale și practicile acestora, prețurile practicate, de pildă prețurile de dumping, ce veți face în acest sens? Mulțumesc! Domn- Domnule Andrei, mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, nu știu dacă agricultorii chiar ne ascultă în această seară, dar când vă ascult am senzația că dumneavoastră nu îi ascultați pe ei. V-ați întâlnit cu ei uh, acum câteva zile și um, mi a repetat uh, ceea ce mi-ați mai spus, anume că nu doriți să creșteți prețul la intervenție, nu este ceea ce vor fermierii, nu este ceea ce cer ei, trebuie să acționați repede. Uh, Prețul este foarte important nu numai în Europa, nu numai în Franța și în alte țări. Pe 14 martie, domnule comisar, aveți o mare răspundere la Consiliu, aveți pârghile în mână și trebuie să le folosiți dumneavoastră. Nu trebuie să așteptați ca și Consiliul să ajungă la majoritate ca să faceți ceva. Trebuie să interveniți la volumele de producție, ca și prețul să își revină. Și aveți la dispoziție două posibilități, articolul 221 și articolul 222 din tratate. Acestea vă permit de urgență să răspundeți situației de criză prin care trecem astăzi cu toții. Gracias, presidente. Comisario. Domnule președinte, doamna Aguilera, domnule comisar, pe mine Mă umplu de bucurie <laughs> să aud că dumneavoastră sunteți de acord cu noi că există o criză în agricultură. E important, am făcut un pas înainte, ați recunoscut că există o criză, deci atunci înseamnă că putem să luăm și niște măsuri. Domnule comisar, eu cred că trebuie să uh, vedem ce se întâmplă cu revizuirea instrumentelor de uh, piață în domeniul horticol, uh, fructele și legume și modificare pe care uh, o întreprinde echipa noastră cu regulamentul de punere în executare uh, 43 pe 2011 nu este ce, acțiunea cea mai adecvată. De aceea uh, am, am și spus-o la reuniunea anterioară a reprezentantului Comisiei că revizuirea asta nu se îndreaptă spre, pe calea cea bună. Uh, revizirea regulamentului 543. Însă, Trebuie să combatem practicile neloiale în uh, lanț alimentar. Știm că e o problemă de competență, de concurență, dar trebuie să atacăm aceste fenomene și să luăm în serios această problemă. Apoi, volatilitatea prețurilor în tot ce înseamnă lanțul alimentar și asta e o mare problemă și încă o e, uh, întrebare pentru, dar mai degrabă pentru președintele comisiei și anume, nu cred că domnul Nicholson, nu cred că e bine să avem o dezbatere privitoare uh, sectorul porcinilor la 3 după amiaza joia. Totuși, bine, nu e competența domnului Hogan, dar ceva trebuie să facă comisia ca totuși să se dea dovadă de respect membrilor comisiei noastre care am cerut această dezbatere. Domnul Tarabel are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Ne-aș uh spus să vă sugerăm uh, măsuri bune, dar ce măsuri propuneți dumneavoastră? Credite la export, o idee proastă, după părerea mea, pur și simplu pentru că în trecut cu această politică am împiedicat micii producători, mai ales africani, să se dezvolte și uh, cum doreau ei să intre concurență cu producătorii noștri în loc să se concentreze pe ceea ce e interesant pentru ei și anume agricultura de subsistență. Deci o idee proastă. Astăzi însă avem mecanisme de reglementare, ne spuneți, cotele de lapte pentru zahăr, ca și anul viitor, însă, pe de altă parte, deschidem foarte mult piața, iar Comisia Europeană nu consideră că agricultura este o activitate economică esențială, este ultimul capitol de negociat în TTIP și în alte acorduri este variabila de ajustare. Deci trebuie să facem exact pe dos decât facem acum. Nu trebuie măsuri pentru 5 ani, ci reforme pe 10, 20, 30 de ani pentru a face ceva durabil și pentru a face ca exploatațiile noastre să fie umane, uh, sustenabile și familiale în toată Europa. Domnul Bove are cuvântul. Domnule comisar, vorbiți de multe lucruri, de reglementare. Aș putea să vorbesc despre multe, despre prețuri, dar aș vrea să vorbesc despre acei 600 de agricultori care s-au sinucis anul acesta în Franța. 600 de agricultori s-au sinucis în Franța anul ăsta, la fel de mulți cât uh, uh, deputați avem aici în această adunare parlamentară. Deci pentru cele 40 de uh, minute care, secunde care îmi rămân, aș dori să uh, ținem un moment de reculegere pentru cei 600 de agricultori care s-au sinucis în Franța anul acesta. Je vous remercie. Vă mulțumesc. Și noi vă mulțumim. Domnul Brannan are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, suntem cu toții conștienți de un lucru, că situația e foarte gravă în agricultură, doriți soluții, noi dorim soluții, toată lumea dorește soluții, comisia dorește soluții. M-am dus la cumpărături și ia uitați ce am găsit. Ceai de la, din India, banane din insule sau din Caraibe, ciocolată cu cacao din Ghana și am mai cumpărat și cafea din Kenya. Ce au în comun aceste produse? Și anume, sunt uh, produse fair trade, comerț echitabil și vreau să vă spun, și adică consumatorul știe că fermierul a cumpărat, a, plătit, a primit prețul uh, corect. A mai cumpărat uh, cârnați din Polonia, mere din Italia, brânză din Anglia și lapte din Franța și n-am nicio garanție de asta dată cum că farmierii au primit un preț corect pe aceste produse. Poate că au fost și au primit prețul mai mic decât prețul de producție. Și am o întrebare pentru toată comisia noastră, pentru comisie, pentru Uniunea Fermierilor, pentru toți agricultorii. Cum se face că acum 15-20 de ani câțiva, câteva ONG-uri mărunte au putut să pună la punct marca Fair Trade fără bani, fără sprijin și au devenit o poveste de succes și astăzi noi nu suntem în stare să garantăm faptul că fermierii din lumea civilizată dezvoltată nu primesc prețul corect. Noi, atât de inteligenți, atât de influenți, atât de bogați, suntem incapabili să le dăm fermierilor prețul corect de produsele lor. Și ăsta este răspunsul. Asta trebuie să facem. Avem nevoie de o marcă fair trade comerț echitabil pentru fermierii noștri. Știu că putem să facem, haideți să o facem, eu știu ce trebuie făcut tak pan nas zaskoczył, że zapomniałem o czasie. Pan Da, timpul trece, timpul zboară, spune domnul președinte. Doamna Taț. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și eu, com- domn- vă mulțumesc, domnule comisar, mă bucur că ați venit aici să discutați cu noi două întrebări. Când va propune Comisia ceva în legătură cu Uh, laptele praf, tempa, uh, schema temporară de stocuri și apoi ce se va întâmpla pentru a împiedica creșterea descreșterea și mai mare a prețului la lapte. Multe state membre au crescut producția pentru a contracara problema. În Irlanda de Nord uh, au crescut producția, însă piața nu a reacționat așa cum trebuie. Problemele sunt cele de lichidități. Fermierii au investit și acum pierd, sunt în pierdere, în continuare, și nu au un viitor în față, pentru că se găsesc în situații de mare îndatorire poate că datoria lor trebuie să fie restructurate și trebuie flexibilitate pentru că altfel nu putem vorbi de un viitor în acest sector. Vă mulțumesc foarte mult! Doamna Riberu, mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte, domnule comisar. Vreau să vorbesc despre prăbușirea prețurilor în țările periferice, Portugalia și insulele Azore laptele plătit la producători uh, are ca preț un preț uh, minim, un preț derizoriu și ceea ce se întâmplă pe plan european nu are niciun fel de impact. Problemă de traducere spre engleză, semnelează doamna Riberu. Ok, zaczynamy. Ok, should I start again? Ok. O iau de la capăt. Deci, domnule comisar, vă spunem că prețul în țările periferice, prețul la lapte s-a prăbușit. Eu vin din Portugalia, din Asore. Uh, deci prețul la lapte este un preț derizoriu la producător uh, și pe plan european măsurile nu se reflectă deloc în viața agricultorilor uh, pe plan local, din, potrivă fermierii n-au niciun fel de avantaj. Producătorii de lapte sunt penalizați în permanență. Trebuie să avem un sprijin pentru uh, creșterea animalelor, uh, pentru producția de lapte. Trebuie să existe un mecanism, un sistem diferit pentru sprijinul producătorilor când trec prin situații excepționale de criză și să uh, fie într-adevăr intervenții și stocuri și tot ce se poate face pentru acești producători și apoi, de ce nu, să se suspende temporară și anumite taxe vamale. Să nu uităm nici anumite producții care vin din anumite zone geografice care trebuie să fie reglementate. Noi avem lapte care intre pe piața portugheză cu, la un preț uh, derizoriu, sub prețul de producție. Trebuie să facem mai mult pentru acest sector. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc domnului comisar pentru că a acceptat invitația noastră. Vreau să-i spun care e situația uh, Uh, cu laptele și produsele lactate în Croația. 2000 de producători de la noi uh, nu mai lucrează și au încetat activitatea în acest uh, sector. Prețul laptelui a crescut foarte mult la noi. 3 centime de euro de-abia l-am ajuns la un preț mediu de abia de 20 de centime în total pentru lapte. Odată ce Croația a intrat în Uniunea Europeană, a crescut, au crescut foarte mult importurile în țara noastră uh, prin intermediul marilor uh, producători și marilor lanțuri comerciale, situația s-a degradat pentru producătorii noștri locali, plus embargoul rusesc, iar producția noastră de lapte a scăzut foarte mult, cu 5%, anul trecut numai. Concurența este foarte, foarte dură, o concurență neloială pe piața noastră. Piața noastră nu este controlată deloc, piața din Croația. De aceea cer domnului comisar, eh, vreau să-l întreb, ce măsuri poate să ia o țară ca Croația? Domnule comisar, eh, vreau să vă întreb, ne veți ajuta, ne veți sprijini în acest demers? pentru că problema este foarte gravă, cea a unor practici neloiale comerciale pe plan european. Eh, eh, Mulțumesc foarte mult, eh, domnule președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. Este foarte clar. Nasprotnem primeru va trebui să luăm măsuri. Va trebui să luăm măsuri pentru a combate vol volatilitatea piețelor, vol volatilitatea prețurilor care ar distruge um, piața complet. Influența marilor lanțuri alimentare este de nepermis. Este important să facem progrese. Bineînțeles, embargoul rusesc ne-a lovit greu. Știm cu toții că dacă în agricultură. Oferta este doar cu câteva puncte procentuale mult uh, mai mare, prețurile se reduc simțitor. Nu trebuie să facem ceva uh, împotriva miliardelor pe care le pierdem, ci împotriva prețurilor scăzute. Domnule comisar, trebuie să vă gândiți și la ajutarele pentru acei fermieri care se află în pragul falimentului. Pe de altă parte, trebuie să discutăm și despre planurile de investiții, trebuie create noi investiții. În ultimii ani uh, s-au, invest, făcut investiții considerabile, însă pentru a nu le pierde trebuie să facem câteva modificări. Trebuie să ne gândim serios dacă ecocondiționalitatea va rămâne o constantă sau dacă nu a venit vremea unor măsuri mai solide, mai rezistente Domnul Kușniuc. O, o dwie sprawy. Z jednej strony mówił pan, że jeżeli... Domnule comisar, um, ați spus în primul rând că în ceea ce privește situația cu piețele, cu piețele agricole, Comisia a pus deja la dispoziție un miliard de euro sprijin pentru aceste piețe, însă uh, auzim astăzi aici cât de dramatică este situația pe piața lactantelor în toate statele membre, iar pe piața cărnii Uh, se ridică întrebarea dacă instrumentele folosite de comisie sunt într-adevăr eficiente, dacă dau roade, se cheltuiesc foarte mulți bani și în același timp nu se atinge niciun rezultat. În al doilea rând, dumneavoastră ați vorbit de rezultatul uh, negocierilor cu Statele Unite. Aș dori să aud din partea dumneavoastră dacă ne puteți asigura că aceste uh, inițiative precum uh, recunoașterea indicației geografice a produselor care vor fi importate sau, de pildă, o marcare, o etichetare a produselor modificate genetice, uh, genetic, vor uh, fi puncte unde Comisia va fi fermă și nu va ceda la negocieri. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, aș dori să știu dacă nu ați analizat uh, și cifrat prejudiciul legat de embargoul rus Cred că agricultorii sunt primele victimele acestui embargo și cred că dumneavoastră puteți totuși acționa dincolo de mijloacele pe care le aveți astăzi la dispoziție în politica agricolă comună. E urgent să faceți acest lucru. Nu știu câte reuniuni am avut împreună sau oricum v-am interpelat în legătură cu tema asta și mă bucur că în sfârșit recunoașteți că ne aflăm într-o situație de dreptul dramatică și ați pierdut mult prea mult timp, domnule comisar. Deci trebuie acum să luăm măsuri punctuale, rapide și să nu ne mai tot gândim. Trebuie să acționăm. Cred că puteți temporar să ridicați prețul la intervenție. Vă reamintesc că prețurile acestea sunt fixate din anul 2008 și că din 2008 un număr de sarcini pentru agricultori au crescut. Deci cred că pur și simplu ați putea ține cont de paritatea puterii de cumpărare din diversele state membre. Cred că mai sunt și alte măsuri, cum ar fi etichetarea originii de carne în uh, uh preparate și trebuie să revizuim directiva lucrătorilor detașați să luptăm împotriva dumpingului social și, cum au spus și alți colegi, cred că lupta împotriva tra- tra- uh, practicilor comerciale neloiale e foarte importantă, chiar indispensabilă astăzi. Și eu mă pregătesc să fac un raport în legătură cu volatilitatea prețurilor și sper că colegii mă vor ajuta. Sí, gracias. Señor comisario, ante la... Mulțumesc. Eh, domnule comisar, eh, E clar că pachetul de lactate trebuie eh, îmbunătățit. Poate să extindem relațiile contractuale la distribuție și nu doar la prima verigă a lanțului. Și apoi ce se întâmplă cu prețurile de intervenție, măcar să luați o măsură tranzitorie și de ce nu referiți la articolul 222 al organiz... în ce privește organizarea comună a piețelor recent reformat care permite asociațiilor de producători, asociațiilor interprofesionale ca uh, pentru doar șase luni să ia acțiuni contra uh, situației proaste a prețurilor, pentru că ar fi o, o posibilitate reală de a îmbunătăți autogestionarea, pentru că Comisia Europeană are noi dispoziții, noi mecanisme de organizare comună a, pia- a piețelor, deci să le și utilizeze acum. Pani poseł McGuinness, bardzo proszę. Pani McGuinness, mulțumesc. Thank you. Um, Mulțumesc. Cred că s-au făcut uh, declarații importante în această seară, dar uh, cea mai impresionantă a fost uh, acea declarație a tăcerii din partea lui José Bove, pentru că e ceva putred în societatea noastră în ziua de astăzi dacă cei care produc hrană sunt atât de disperați pe exploatațiile lor agricole încât sunt împiși să comită, să se sinucidă. Și cred că trebuie să ne întrebăm în uh, ce situație ne aflăm uh, încât noi putem mânca de trei ori pe zi, însă cei care produc acea hrană sunt atât de disperați încât se sinucid. Domnule comisar, dumneavoastră spuneți că nu avem nici instrumentele, nici resursele pentru a face față crizei pe termen scurt. Uh, am înțeles bine, văd că nu mă bucură că dați din cap că nu, și vă întreb atunci când vom vedea că se iau măsuri care vor avea un impact. Pentru că nu e vorba doar de sectorul lactatelor, carnii de porc, ci e vorba și de uh, sectorul grânelor, fructelor și legumelor. Uh, m-a impresionat valoarea dumneavoastră referitoare la lanțul de aprovizionare, însă nu m-a impresionat uh, raportul recent al Comisiei care spunea că vom rămâne la metodologia cu caracter voluntar. Care e părerea dumneavoastră și ce veți face dumneavoastră pentru a pune mai multă presiune în ceea ce privește lanțurile de aprovizionare cu alimente? Domnul Sferon? Colegi, vous avez... Dragi colegi, dumneavoastră ați vrut această Europa și acum o aveți în fața ochilor, iată, în persoana domnului comisar pentru agricultură. Termenul de comisar, de altfel, era Uh, utilizat în Sovietul Suprem. Domnule comisar, dumneavoastră nu ne-ați uh, convins. Cred că n-ați răspuns așteptărilor agricultorilor europeni. Dumneavoastră, domnule comisar, rămâneți purtătorul de cuvânt al industriei uh, agroalimentare, productivite și aș dori să vorbesc de trei măsuri importante. Ridicarea imediată a plafonului ajutorilor pe care guvernele sunt autorizate să le verse agricultorilor, în doilea rând, în coordonare cu colegii dumneavoastră, sănătatea în consumul, pentru sănătate și consumul intern să se aplice etichetarea obligatorie pe care o așteptăm și apoi uh, prețurile pentru lapte și pentru produsele din porc sunt prea joase. Faceți ceva și în legătură cu asta. Mulțumesc. Pan posel Ropė. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė. Iš tikrųjų, akivaizdu. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar E clar că fără finanțare suplimentară, fără ajutoare suplimentare, nu vom putea schimba situația uh, care nu face decât să se înrăutățească. Fie trebuie găsite ajutoare din bugetul european, fie trebuie să reglementăm prețurile, pentru că dacă nu, situația nu se va putea schimba, mai ales în sectorul lactatelor. Acolo trebuie, sau trebuie să autorizăm statele membre să ajute agricultorii. Situația e critică în anumite state membre. De exemplu, în țările de jos, în Lituania, Astăzi se importă lapte din alte state și prețul uh, la lapte a scăzut alarmant. Și atunci agricultorii pur și simplu nu mai doresc să producă. Și ei se gândesc la acțiuni. De exemplu, să vină cu vacile în fața Parlamentului lituanian, cu cirezele de vaci. Sunt acțiuni organizate care ne arată că e timpul să luăm hotărâri și uh, să revedem situația cu finanțările. Mulțumesc. Posul Tacula. Mulțumesc, domnul Tacula. Thank you, comisionar. I will be very brief because I know that you know. Mulțumesc, domnule comisar, am să fiu foarte subțin pentru că știți că situația sectorului lactatelor în Finlanda este extrem de grea, iar embargoul rusesc ne-a lovit uh, dur. Aș dori să scot în evidență două lucruri. Comisia Europeană trebuie să continue să sprijine sectorul lactatelor și să-și actualizeze nivelul sprijinului. Iată de ce Comisia Europeană ar trebui să propună măsuri pentru a limita producția de lapte pe piață. Principalele probleme puse de uh, renunțarea la sistemul cotelor sunt evidente. Și aș dori să vă întreb, domnule comisar, sunteți dispus să luați în calcul măsurile pentru a limita producția de lapte pe piața unică și să continuați să majorați sprijinul oferit uh, producătorilor? Pani Doamna Hoibuș, Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, ați spus că doi ani uh, veți uh, pune la dispoziție 900 milioane de euro. Doar în Germania, doar pe piața lactatelor și doar în 2015 am, uh, avem cu 3,2 miliarde de euro mai puțin în exploatațiile lactate. Iată de ce nu mai putem continua să subvenționăm laptele vedeți pur și simplu că uh, în 2015 a crescut volumul de exporturi uh, în sectorul lactatelor, în toate, în toate categoriile de produse relevante, fără uh, brânză marja de export a crescut, lăptările înregistrează uh, avantaje de ce nu faceți eforturi de pildă pentru a reduce dezechilibrele existente cu Franța? Friesland Campina a a profitat de pe urma acestei situații. De ce creăm în acest sens un dezavantaj pentru fermierii noștri și un avantaj pentru marile companii? Mulțumesc. Doamna Dufila. Mulțumesc, mulțumesc domnule comisar pentru prezența dumneavoastră aici și vă mulțumesc pentru tot ce ne-ați spus, având în vedere ceea ce s-a spus aici și am înțeles ce credeți dumneavoastră și într-adevăr ați înțeles și dumneavoastră că criza este una prezentă peste tot, este o criză gravă. Aș menționa lucruri care nu au mai fost aici discutate. S-a vorbit despre lapte, e adevărat, dar aș vorbi și despre criza roșiilor în Europa, mai ales în sudul Europei în anumite regiuni din sudul Europei. Așadar, organizațiile exportatorilor spun că în primele două săptămâni din ianuarie din acest an, exporturile de importuri de roșii uh, marocane au crescut cu 75%, o situație care a dus la o cădere catastrofică a roșiilor produse în Europa, mai ales în piețele din sudul continentului. Vreau să știu dacă Comisia Europeană ne confirmă aceste date și dacă poate să ne dea date vamale exacte legate de eh, ce se importă ca produse agricole dinspre Maroc. Sunt monitorizate, sunt urmărite cantitățile care vin din afara UE eh, pe piața europeană? Pentru că dorim eh, estimări, dar oficiale și nu oficioase. Se vorbește mult despre măsurile de salvgardare, având în vedere problema piețelor. N-a venit momentul ca totuși uh, să reduc anumite taxe. <clears throat> Domnule comisar, trebuie să vă felicit. Sunteți din ce în ce mai, mai curajos. Începeți să recunoașteți lucruri pe care noi vi le-am spus cu un an de zile în urmă. Adică suntem într-o criză. Îmi felicit colegii că am reușit să vă trezim. Mulțumim! În ceea ce privește ultima întâlnire pe care am avut-o, mi-ați spus că fermierii români, producătorii de carne, au la dispoziție o anumită sumă de bani pentru a limita pierderile. Am luat legătura cu acești fermieri, cu asociațiile profesionale și mi-au spus, da, am primit niște bani, dar pentru produse care nu se procesează în România. Surpriză! Înseamnă că dumneavoastră nu știați despre ce vorbiți? Sau poate a fost doar o, o defecțiune de traducere. Dar asta este o altă discuție în ipoteza în care în următoarea perioadă se va ridica embargoul rus care este demersul comisiei pe care îl conduce și ce planifică această comisie ținând cont de foarte mulți factori care au dus la pierderi enorme dacă aveți făcute în momentul de față niște studii de piață necesare care să fructifice într o strategie viabilă care ar putea fi aplicată de îndată ce embargoul rus nu va mai viza produsele agricole și dacă aveți vă rog să ne spuneți acum, ca să nu fim într-o surpriză din nou. Mulțumesc. Am pus Buda. Da, mulțumesc foarte mult, domnule, mulțumesc, domnule comisar, pentru faptul că sunteți aici. Este foarte important pentru noi acest schimb de opinii. Știu că sunteți la curent cu situația dificilă din România legată de plata subvențiilor. Și tocmai de aceea, uh, mă rog, uh, faptul că avem și o piață dificilă, cu probleme. Iată că avem și o, piață, o, o problemă legată de ceea ce înseamnă faptul că aceste subvenții până la acest moment nu s-au plătit și v am ruga, domnule comisar, dacă, să-mi spuneți dacă aveți în vedere sau dacă există posibilitatea de a se crea un sistem informatic uh, la nivelul uh, Uniunii Europene care să permită plata acestor sume către statele membre ale Uniunii um, Europene, astfel încât să nu mai avem de-a face cu decalaje între plata subvențiilor între statele membre. A doua chestiune pe care vreau să vă um, aduc în atenție este cea legată de acapararea terenurilor în România. În momentul de față, 40% din suprafața agricolă din România este în mâna unui capital străin. N-ar fi niciun fel de problemă uh, această chestiune dacă uh, nu ar fi, dacă nu am fi avut un șomaj deja crescut în aceste zone, ba mai mult, deja se face o agricultură formală acolo. Uh, am fost în aceste zone și fermierii îmi spuneau că, de fapt, sunt probleme legate de ceea ce înseamnă performanța agricultorilor din această zonă. Mulțumesc. Pan Melo. Pan poseł Melo. Mulțumesc, următorul vorbitor. Muito obrigado. Sr. Comissário, enfim, não é comissário há tanto tempo que lhe possamos, por isso, essa... Ah, muito bem, domnule comisar. Uh, sigur, nu putem da vina pe dumneavoastră pentru tot ce e rău eh, pe lumea asta. Să bine, noi apărăm agricultorii, deci e obligația noastră să vă solicităm soluții pentru ei. Uh, nu trebuie să presupunem că trebuie să se plătească doar prețul muncii, ci și pentru a se realiza așa anumite profituri, că dacă nu e posibil uh, niciun fel de activitate economică, dacă nu ai profit. Deci nu putem să credem că agricultura e posibilă dacă nu există un profit. Uh, nu e posibil ca uh, agricultorii din toate statele membre să privească spre noi, crezând că cineva din instituțiile europene uh, poate să uh, ia o acțiune hotărătoare și nu o face. Pentru că pentru ei situația se înrăutățește pe zi ce trece. Totuși, uh, agricultura garantează independența alimentară a Europei, garantează locuri de muncă, utilizarea adecvată a teritoriului, însă înseamnă și pierderea acum pentru mulți agricultori. Ce s-a întâmplat cu cotele la lapte s-a terminat cu ele. Mă rog, nu le mai putem aduce înapoi. În ce privește deschiderea pieței europene, ă, aceasta este însoțită de situații de dumping și avem o, o distribuție în Europa care zdrobește prețurile, așa că am întrebat, am chiar două întrebări. Se va termina sau nu cu embargo rusesc? Și al doilea, a doua întrebare, ce se întâmplă cu TTIP și Statele Unite? Ce credeți? Avem măsuri de salvgardare pentru agricultorii noștri? Mulțumesc, domnul Dantan. Domnule comisar, în primul rând vreau să mă scuz pentru că am avut o problemă cu avionul, n-am putut să vin uh, mai devreme, însă am aflat ce s-a întâmplat și ce ați spus. Ca și alte persoane de aici, am fost și eu la Paris, la Salonul Agriculturii, pentru mai multe zile, săptămâna trecută, și am fost foarte uimit de privirea stinsă a fermierilor uh, inclusiv cei care aveau cele mai frumoase animale, cele mai uh, uh, grozave vaci de lapte și așa mai departe. Chiar și campionii producătorilor sunt astăzi în mari dificultăți. A spus la un moment dat că indicatorii nu arătau această criză. M-am întors de la Salonul Agriculturii cu anumiți indicatori pentru că am aflat multe acolo. Băncile spun că 15% din uh, exploatațiile agricole în anumite regiuni nu mai pot fi salvate se mai spune că la prețurile, la uh, creditele pe termen uh, scurt, îndatorarea a scăzut cu 40% sau neonorarea datoriei a crescut cu 40% în ultimele săptămâni. Alți operatori industriali ne spun în, că în negocierile cu supermarketuri s-au pierdut 40% uh, din, la prețul de lapte, 30% din marje și mai mult decât atât, după ce s-au terminat negocierile, unii Uh, nu mai au putut să mai intre în catalogul de referință a supermarketelor, mă refer la producători. Iată care e realitatea acestor supermarketuri, iată cum ne șantajează ei în filiera alimentară și iată cum producătorii nu mai pot să mai acopere prețurile deloc. În reforma PAC, uh, Parlamentul a făcut mult mai multe, a dorit mai multe decât s-a acceptat. Noi prevăzusem că în perioada de criză să se poată ca organizațiile de producători și asociațiile acestora să facă o derogare sau să nu accepte articolul 101 din uh, TFUE. E vorba de acel articol care reglementează dreptul uh, concurenței. Trebuie să consolidăm produc, uh, puterea consuma, producătorilor în situația actuală pentru a regăsi un pic de, de, de, de speranță. Trebuie, de asemenea, ca, în ce privește exporturile, bine, nu să intrăm într-un război al prețurilor, așa cum spunea colegul Tarabela, ci trebuie ca producătorii europeni să fie mai bine ajutați pentru a fi mai bine promovați pentru a intra pe alte piețe. Dacă nu primim semnale puternice și rapide, disperarea este așa de mare la țară că cred că nu vom mai putea să mai redresăm situația niciodată. Tak. Pan Dante dostał podwójny czas, bo był pomysłodawcą Domnul Danta a primit un timp de intervenție dublu pentru că este cel care a avut ideea acestei întâlniri. Cele spuse de dumneavoastră sunt, de fapt, ceea ce am spus și eu la început. Dragi colegi, dinamica acestui schimb de opinii este unul excepțional, este una excepțională, însă nu merge în direcția unui schimb rodnic, ci în direcția contrară. Ne aflăm într-o situație excepțională și trebuie să luăm măsuri acum pentru a schimba lucrurile astăzi. Ulterior vom putea discuta și despre perspectiva mai amplă, orizontul pe termen lung, ce se va întâmpla după 2020, după revizuire. Uh, nu sunt lucruri de interes pentru agricultorii noștri acum. Aceștia doresc să primească răspunsuri acum. Și doar odată ce vor fi primite aceste răspunsuri, vor putea discuta despre viitor. Prețurile alimentare au scăzut la nivel global. 19% este scăderea care s-a înregistrat anul trecut doar este rezultatul unei uh, cereri mai slabe, dar există și alți factori, precum, uh, de pildă, scăderea creșterii în China. Dar și consumul redus reprezintă, de asemenea, uh, un motiv. Se spune, de pildă, că lactoza îți face rău, iată de ce oamenii consumă mai puțin lapte. Se schimbă percepțiile și acest lucru influențează și agricultura trebuie să facem față tuturor acestor lucruri într-un mod diferit. Trebuie să recurgem la o abordare diferită, de pildă, în vânzări și în promovare. Știu că oamenilor nu le place ideea de a reveni la cotele de lapte, dar se vorbește, de pildă, de contracte. Ce înseamnă un contract? Reprezintă, practic, o formă mai modernă a cotelor. Haideți să nu credem că lucrurile vor reveni la normal odată ce va dispărea embargoul. Rusia are proprii producători, primește de asemenea livrări din alte surse. Nu vom avea aceeași relație ca până acum cu Rusia. Domnule comisar, aveți 15 minute și domnul președinte le mulțumește interpreților. Uh, Mulțumesc foarte mult și uh, având în vedere câte sugestii au fost făcute, eu uh, înțeleg că nu am făcut uh, un tur de orizont complet și săptămâna viitoare vom continua discuțiile. Resursele sunt limitate, așa cum știți bine, și știți bine că avem un program anual, acesta este cadrul de lucru și sunt și limitat de legislație. Trebuie să lucrez cu uneltele care mi-au fost date pe cât de bine pot și pe cât de bine pot să funcționez în colegiul uh, comisarilor. Și concurența este importantă, spune domnul Dantin. E adevărat, uh, pentru că dege Concurență vede lucrurile foarte diferit de ce credem noi că se întâmplă în agricultură și este foarte clar că rezistența va fi mare din acea uh, parte și s-ar putea ca propunerile mele să nu fie deloc bine privite. Însă, dacă aș face un bilanț și aș trage uh, niște concluzii. În primul rând, cu toții știm că situația este foarte dificilă. Prima sugestie făcută a fost aceea de a reglementa oferta și acel 222. Uh, și eu vreau să analizez uh, acest articol și vreau să văd ce se poate face și bineînțeles că încă o dată dege concurență să vină și să ne tragă de urechi, însă într-adevăr organizațiile producătorilor uh, în cooperative, așadar, uh, asta ar însemna că acoperim cu totul 15-20% din producătorii de lapte cu aceste organizații, nu mai mult. Este vorba de un aranjament voluntar și asta va, îi, aruta, îi va opri pare pe cei care fac supraproducție să facă asta? Probabil că nu, ei vor continua cu producția iar uh, este foarte clar că Uniunea Europeană a uh, produs mult prea mult lapte pe cap de locuitor anul trecut. Avem o supraproducție și deci prețul este tras în jos. Iar este clar că uh, prețul scade, asta înțelege și fermierul, și producția totuși crește. Ce se întâmplă cu nivelul producției? aveți dreptate. Noi analizăm această eventualitate a unui aranjament voluntar pentru a reglementa oferta. Încercăm să vedem dacă vom obține undă verde pentru astfel de măsură. Prețul de intervenție, domnule Andriu, de ce nu vreau eu această, acest preț de eh, intervenție să fie creștere? Pentru că asta dă pe la moară celor care produc și mai mult nu se reglementează producția. Din potrivă, asta este realitatea. Dacă pe lângă piață se mai dă un nou uh, motiv pentru o supraproducție, este exact pe dos decât ce ne-am produs, uh, decât ce ne-am propus. Este ceea ce cred eu personal. Uh, poate că dumneavoastră credeți altceva spuneți că trebuie să lucrăm uh, la partea cu prețurile, cu banii, dar de fapt asta este doar o mică parte din povestea cu reglementarea ofertei. Mulți au vorbit despre volumele de intervenție. Avem, uh, bineînțeles, mii de tone în discuție uh, anul, anul, actualmente și trebuie ca acele plase de siguranță să existe la prețuri atractive pentru aceste produse, trebuie să ne asigurăm așadar că uh, intervenția și plasele de siguranță funcționează așa cum trebuie. Pentru brânză, pentru laptele praf, ne uităm cu atenție la aceste eventualități în acest moment ca să vedem ce se poate face pentru a crește acele praguri pentru ca să nu răutățim situația și mai mult în ceea ce privește acele plase de siguranță de intervenție. Deci aici uh, sunt de acord cu ceea ce putem face în ceea ce privește licitațiile, dar și ceea ce privește pragurile. Partea financiară, domnul Des a menționat uh, rolul BEI sau rolul fondului Juncker. E, da, sunt chestiuni uh, uh, valide în sensul că nu ne folosim suficient de banii pe care avem. BEI este o bancă bună, excelentă, dar sunt foarte prudenți interesează mai mult să controleze riscul decât să participe la dezvoltarea agriculturii propriu-zis. Avem un potențial aici. Trebuie ca fermierii să poată să fie mai liberi financiar vorbind pentru a trece peste această perioadă dificilă. Este foarte clar că trebuie să cooperăm mai bine cu BEI, cu prin fondul Juncker ca să vedem ce facem pentru a ieși din încurcătură. Prețul de producție este o mare problemă, într-adevăr, și, într-adevăr, și mă refer la îngrășăminte, uh, trebuie să vedem în ce măsură uh, putem noi să îi uh, împiedicăm pe cei care doresc să intre pe piața europeană avem un anumit, uh, anumite taxe vamale aici. Am discutat cu comisarul Moscovici să vedem ce să, facă, să facem noi ca să dea o altă față uh, pieței, uh, pieței îngrășămintelor care este nu suficient de concurențială, prețul la îngrășăminte este prea mare, asta afectează producătorii, deci este foarte clar uh, că uh, prețul la energie, prețul de producție la îngrășăminte nu este suficient de realist. Și asta face parte din ceea ce putem să facem noi pentru a spări marja de profitabilitate pentru femeii noștri, în ceea ce privește stocurile uh, private pentru carnea de porc. Am avut deja două scheme în acest sens și de a costa 42 de milioane. Uh, Anumite state membre nu, s-a partic- nu au participat la această schemă. Mă gândesc la Franța, care, de fapt, de cele 90 de milioane a participat cu 2,5 milioane. Deci, iată ce am aflat uh, uh, eu de la, din discuțiile cu producătorii de carne de porc eu nu pot să împiedic pe Germania sau Spania să intre cu stocuri de 25 de milioane dacă doresc. Fran- Germania uh, au făcut ce au făcut, Polonia a făcut ce a făcut, uh, în mai puțină măsură a participat și România. Uh, deci în această schemă nu s-a participat suficient, deci este o problemă cu această schemă. Nu a fost suficient de bine uh, primită Poate că e vorba de cote, poate că e vorba de praguri cu carne de porc, nu știu. Dar eu doresc să uh, continuăm să supraveghem ce se întâmplă în sectorul cărnii de porc pentru că n-am uh, văzut o creștere a prețului la, la, la carne în condițiile în care 90 de milioane de tone au fost retrase de pe piață. Trebuia să crească prețul. Nu s-a întâmplat asta. Vom vedea ce se va întâmpla și cu bugetul pe 2016, dar cred că trebuie să facem ceva peste câteva luni dacă nu vedem că prețul își revine. Și încă o dată, BEI și instituțiile financiare uh, Uh, au un rol de jucat uh, în multe state membre. Uh, managementul riscului și instrumentele la dispoziție. Dacă ne uităm la aceste instrumentar și am spus la început că putem să facem multe prin programul de dezvoltare rurale, care este la discreția statelor membre, vă reamintesc, și statele membre pot să facă astfel încât să ducă bani de, de la o măsură de dezvoltare rurală la alta repede, în șase luni. Puteau în șase luni să o facă, acum o fac în șase luni, deci această flexibilitate există. În șase săptămâni, mă scuzați. Deci, programul de dezvoltare rurală permite această flexibilitate. Noi așteptăm aceste cereri să ne parvină de la statele membre, pentru că pentru anumite materii prime, în anumite țări, situația este gravă, se poate acționa această pârghie. Dacă vă uitați la măsurile de la, dezvolva, de la dezvoltare rurală, aveți managementul riscului, uh, stabilizarea uh, veniturilor, există multe măsuri, uh, măsuri chiar regionale, dar pe care nu le folosesc statele membre deloc. Din 19 de măsuri de la dezvoltare rurală, foarte puține, de fapt, sunt folosite. Media este mică, media de folosire a acestor măsuri poate Comisia trebuie să facă ceva ca să fie mai atractive aceste măsuri. Da, asta putem să facem noi, dar potențialul există și poate ar trebui să fie mai bine valorificat. În ceea ce privește acele țintele uh, subvențiilor, um, mai multe state membre au uh, reacționat cum au reacționat în ultimele luni. Mă refer la cheltuirea banilor. Uh, cum să mă duc eu să cer mai mulți bani în condițiile în care multe state membre n-au cheltuit ce a fost alocat? Ce pot eu să fac în acest sens? Încă nu mi s-au dat motive suficiente ca să înțeleg de ce s-a întâmplat așa de situația, de ce așa de puțin s-a cheltuit. În septembrie am pus pe masă mai multe milioane de euro plus uh, cofinanțarea de statele membre, bani care au fost greu de, de adunat și totuși nu se cheltuiesc, nu au ajuns la fermier, deci poate discuția trebuie să fie mai apropiată cu statele membre. Ce privește situația cu Rusia? Uh, nimeni uh, din această sală nu, nu suportă situația cu Rusia, dar asta este viața, trebuie să trecem prin asta. Este foarte clar că trebuie să luăm niște măsuri uh, inteligente mi-ar place să facem ceva sau să fac ceva ca să se normalizeze situația schimbilor comerciale, dar eu nu pot să fac nimic, nu e răspunderea mea. Ce pot să fac este decât să sprijin uh, sectorul de fructe și legume, să dau bani statelor membre ca să treacă prin perioada aceasta grea cu embargoul rusesc. Este foarte greu să discuți cu omologul rus Uh, al agriculturii în condițiile în care se află pe lista neagră și nu poate să vină în Europa să călătorească. Înțelegeți cât de grea este situația. Deci probabil că cu mai multă voință politică se pot face ceva lucruri pentru a debloca lucrurile, poate, a, pentru a avea mai multe negocieri în continuare și sper că voi putea să discut cu uh, ministrul lor al, agriculturilor, al agriculturii pentru ca să se normalizeze totuși situația. Eu fac tot ce pot în acest sens. De câte ori am ocazia, spun asta și subliniez asta, însă n-am avut încă câștig de uh, uh, cauză. Ultima treabă, când se termină situația asta? Nu știu, nu știu. Și știu că și comisarul Juncker aș dori, ar dori să știe asta și știu că el se implică, dar tangoul se dansează în doi și nu prea îi văd pe ruși prea doritori să facă ceva în acest sens, deocamdată cel puțin. De minimis. Fost menționate și alte chestiuni cu nivelurile minime. Ce m-am referit, referit la credite la export, adică capacitatea unui stat membru să poată exporta în țările terțe dar nu pe baza deciziilor neapărat uh, deciziilor OMC. Am fost invitat la Nairobi, unde s-au limitat uh, toate măsurile uh, asta pentru a ajuta țările cele mai puțin dezvoltate. Toate măsurile protecționiste au fost limitate, dar oricum sunt oportunități pentru garanții la export care pot fi acordate partenerilor, să spunem, de încredere, dar trebuie să ne asigurăm că și operatorii sunt plătiți. Nu e problema doar a dumpingului. Avem un acord juridic la OMC și noi susținem acest lucru, însă există un mecanism de garanție la export, iată, Germania și încă alte 13 state membre îl utilizează în acest moment și vedem acum dacă putem să-l facem eligibil pentru toate statele membre să poată participa în acest program dacă și-o doresc. Apoi, sigur, întregul lanț de, de, eh, de distribuție, doamna McGuinness și nu numai, mai mult s-au referit la asta, sigur, chestiunea e critică. Prețul eh, laptelui la, în Franța a scăzut dramatic în eh, ultimele luni, însă, până la urmă, nu au de, benefici, nu au de beneficiat fermierii niciun fel. E o problemă de reglementare și o problemă din majoritatea statelor membre. Actorii din lanțul alimentar uh, nu acționează în bene, înspre beneficiul agricultorilor și a fost o problemă de mult timp, dar eu continui să repet acest lucru și anume că voi vorbi cu domnul Hauske, domnul Hauske poate ea va putea să participe uh, la o reuniune dumneavoastră să vedem ce se poate face uh, ca măsură transversală, că nu e acceptabil ca marja de profitabilitate și uh, uh profitul uh, uh, să scadă în fiecare an. Deci, bine că poate ne poate ajuta eu uh, susțin uh, acțiunile din diverse state membre. Uh, până la urmă, la, la sfârșitul septembrie, vom vedea ce se întâmplă cu toată problema asta, să vedem. Trebuie să legiuim la nivel european. Bun, dacă așa va fi cazul, eu sunt deschis spre această soluție și am mai spus-o de, în repetate rânduri, dar să vedem dacă vom Uh, care va fi situația după analiză și să vedem ce vor spune și alte direcții generale care au în, uh, au competențe în acest domeniu, digi creștere, digi competiție. Și în final, domnule președinte, mai spun doar că și da, m-a uh, atins uh, foarte mult ce a spus domnul José Bove. Într-adevăr, comunitatea agricultorilor trece prin mari dificultăți, dar întotdeauna am spus asta deși poate unii nu mă cred, însă întotdeauna am spus acest lucru și chiar am folosit uh, bani uh, în sume însemnate, vorba de domeniul miliardelor în ultimii ani, că iată că sunt, uh, sunt utilizate miliarde în scrida refugiaților și să știți că nu e ușor să fii comisar de agricultură când uh, sume însemnate de bani se îndreaptă spre alte probleme. Dar voi face tot ce pot uh, să mă ajute și unii din colegii de comisar ca să, ca să ajutăm uh, agricultorii, că nimeni nu vrea să dispară agricultorii, Doamne Dumnezeule. Să-i ajutăm, bineînțeles. Situația e foarte dificilă, cum s-a, spus, și a, a durat mult prea mult, mult mai mult decât se aștepta oricine. Deci voi face anumite propuneri în următoarea săptămână voi medita uh, la urele lucruri care s-au spus aici. N-am vrut, domnule președinte, să fac uh, propunere eh, fără să vorbim despre toate aspectele procesului legislativ și cu toate componentele și cu Consiliul și cu Comisia dumneavoastră și iată am și făcut, dar va trebui să eh, eu am, am o luptă de dus următoarea săptămână cu un pachet de măsuri care trebuie puse împreună pentru, eh, în beneficiul fermierilor și sper că pot să fac o treabă bună cu ce mi permit resursele și ce mi permite legislația. Mulțumesc! Dziękujemy panie komisarzu. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar, doamnelor și domnilor. Hotărârea trebuie să fie luată de toată comisia parlamentară. Trebuie să discutăm cu statele membre, trebuie să discutăm cu toată lumea, trebuie să se ajungă la consens, la Consiliu, dar și la grupurile politice. Vă rog, uh, ridicați acest subiect la grupurile dumneavoastră, convingeți pe colegii dumneavoastră, pe ceilalți eurodeputați, pentru că în acest fel să creăm o atmosferă care să fie una prielnică pentru propunerile domnului comisar Hogan. Este un subiect foarte important, pentru că doar dacă colaborăm, putem să atingem rezultatul pe care îl dorim, de care avem nevoie și care este important. Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc, domnule comisar, pentru prezența dumneavoastră, le mulțumesc tuturor eurodeputaților, domnul președinte are amabilitatea de a mulțumi și interpreților pentru cele 15 minute suplimentare și mă bucur că am reușit să închidem această sesiune ascultându-l pe domnul comisar. Vă mulțumesc și ne vedem mâine!